Bai, și.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

domnule Domnul președinte. Colege, colegi. Stimați colegi, reluăm ședința plenară. Procesul verbal al reuniunii plenare de ieri a fost distribuit. Aveți